tuturor. Mulțumesc și eu, spune președintele, și acum trecem mai departe la vot. Potrivit ordinii de zi, avem votul uh, pe procedură simplificată. Este vorba de raportul doamnei Sartori în ceea ce privește renoirea acordului cu privire la cooperarea științifică și tehnologică în plan comunitar și cooperarea cu Brazilia. Supun la vot acest raport. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem mai departe. Tot raportul doamnei Sartori în ceea ce privește un acord între Uniunea Europeană și Algeria cu privire la cooperarea științifică și tehnologică. Haideți să votăm, vă rog. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? se adoptă. Mai departe, avem... Președintele se întrerupe. Are cineva o intervenție? Vă rog, domnul Lene. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, numele grupului meu politic solicit ca următorul vot pe raportul Hefner să fie un vot prin apel nominal. Am participat și eu la negocieri și mă interesează să văd exact cum votează fiecare. Mulțumesc. Există obiecții față de această propunere? Dacă nu este cazul, atunci vom avea votul pe raportul Hefner în ceea ce privește acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlament a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comună. Cine este pentru? De fapt, nu. Vot prin apel nominal se colectează președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări! Raportul Karim. Al 18-lea raport, o mai bună legiferare, aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează raportul CADEC. Îmi cer scuze. Ce problemă există? Raportorul. Raportor, je să Domnule președinte, în calitate de raportor aș dori să spun câteva cuvinte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă îngrijorați, veți prinde trenurile și avioanele. Domnule președinte, stimați colegi, vom vota raportul meu în legătură cu strategia europeană pentru uh, Atlantic. Această strategie va pune în funcție mijloace considerabile pentru dinamism, dinamismul teritoriilor atlantice europene. Raportul stabilește o foaie de parcurs în ceea ce privește politica industrială pentru a consolida situarele strategice ale regiunii atlantice. Vom oferi și mijloacele de a ajuta industria maritimă pentru a face față uh, provocărilor globalizării. Datorită mobilizării dumneavoastră, stimați colegi, am pus la punct condițiile unui uh, plan Marshall veritabil pentru uh, zona Atlanticului. Avem nevoie de o voință politică adevărată în Europa pentru a face față creșterii de mâine din Europa. Mulțumesc, dragi colegi! Mulțumim raportorului. Așadar, trecem la vot. Supun la vot strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem mai departe. Avem raportul David, David Martin, modificarea anexei 1 în ceea ce privește condițiile comerciale impuse unor terțe state. Începem cu Amendamentul 5, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Avem acum amendamentele uh, de la 1 până la 3 de la Comisia Parlamentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Avem acum amendamentul 6, vot prin apel nominal. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să facem o verificare. S-a închis votul. Se adoptă propunerea astfel modificată. Trecem acum la propunerea de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Urmează acum raportul Carins, mecanismul de schimb de informații privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre și terțele state în domeniul energiei. Și începem cu amendamentul 1 de la Comisia Parlamentară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 de la socialiști. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Urmează acum amendamentul 1C B uh, de la Comisie pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem o verificare, dacă doriți. S-a închis votul și se adoptă. Urmează articolul 4 din partea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 devine astfel caduc. Ar, um, paragraful 9, în partea comisiei, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 e caduc. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Urmează amendamentul Comisiei pentru. Împotrivă. Se adoptă. Urmează rezoluția astfel amendată pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează propunerea de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Carins. Acum, raportul Garcia Perez, sistemul din, sistemele din domeniul calității produselor agricole. Raportoarea dorește să intervină. Vă rog. Gracias, señor presidente. Simplemente... Mulțumesc, domnule președinte. Dor, doresc doar, doar să vă informez că, în legătură cu amendamentul 3 al verzilor, cu toate că sunt de acord cu conținutul său, vă rog să votați împotrivă pentru că cade în afara acordului atins cu Consiliul. Vă mulțumesc. Danke für den Hinweis. Mulțumesc pentru această informație și acum începem votul. 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Blocul 2 devine astfel caduc. Acum ajungem la 103. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Urmează propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Trecem mai departe. Avem raportul Sofie Ocuni, Fondurile Europene de Antreprenoriat Social. Am două amendamente. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Astfel devine caduc celălalt amendament al Comisiei Parlamentare și votăm propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votăm propunerea de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal, vă rog. Ba nu, raportoarea dorește să intervină. Vă rog. Monsieur le Président, chers collègues. Domnule președinte, stimați colegi, în virtutea articolului 57 uh, uh, cer amânarea votului final uh, al rezoluției legislative. Vom relua negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc. Danke, ich bringe diesen Antrag der Berichterstatter. Bine. Votăm uh, amânarea. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Așa rămâne, se adoptă. Domnul Lambert, vă rog. Tocmai treceam la raportul dumneavoastră. And dear colleagues, we... Domnule președinte, stimați colegi, suntem în aceeași situație, fie și cu mine, în legătură cu acest raport. Vreau să vă atrag atenția că este vorba de un caz excepțional, unde, după ce am încheiat cu succes dialogul, dialogul tripartit cu un acord anunțat de către Comisie, în Consiliul a decis să renege acest acord și să se retragă. Ceea ce votăm astăzi este textul convenit cu Consiliul. Uh, cerem Consiliului să își respecte cuvântul dat și să adopte acest text în formularea convenită la sfârșitul lunii iunie. dorim să discutăm cu Consiliul, dar doar să discutăm, nu vom uh, vot, avea votul final acum, asta vă propun acum, însă vom uh, avea o poziție foarte fermă. Motivul pentru care Consiliul s-a retras din acord este pentru a ne împiedica să luptăm împotriva paradisurilor fiscale, ceea ce mi se pare o rușine. Vă mulțumesc! Danke. Mulțumim mult, domnule Lambert. O să supun la vot și această propunere înainte de vota uh, propunerea legislativă. Și acum trecem mai departe, votăm amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, sau nu, Vă rog. Domnul Schlitter. Da, domnule președinte. Aș dori să aud care sunt comentariile președinției uh, cipriote. Ich verstehe die Frage. Am înțeles care este problema și Chiar aș vrea să pot să dau cuiva cuvântul, dar Consiliul nu e de față. Prin urmare, nu are cine să vă răspundă. Așa că nu avem decât să trecem mai departe. Votăm propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Propunerea se adoptă și acum uh, votăm solicitarea raportorului de a amâna votul pe uh, rezoluția legislativă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mult succes pe mai departe în negocieri! Acum avem uh, raportul domnului Lange în ceea ce privește aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din acordul comercial dintre UE și Republica Columbia și Republica Peru. Avem mai multe amendamente din partea Comisiei Parlamentare. Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 28. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează amendamentul 32, din nou prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 33, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 34 d s-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Urmează acum amendamentul 35, vot prin apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum propunerea astfel modificată. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnule președinte, dragi colegi, am o solicitare și eu vreau să amânăm votul final pe propunerea de rezoluție legislativă pentru a putea merge la, la trialog. Haideți să votăm această sugestie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Așa rămâne. Succes la, la negocieri! Avem acum raportul Leichtfried în ceea ce privește aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzute în acordul de asociere dintre UE și America Centrală. Votăm primul bloc de amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Mă scuzați, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31, din nou prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 38 prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 39, din nou prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 40, uh, vot prin apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 41, din nou prin apel nominal, deschidem votul. S-a închis. Se respinge. Votăm propunerea astfel modificată. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Și noi ne, suntem în aceeași situație ca și în cazul Columbiei și Republicii Peru, așa că am aceeași solicitare. Vă rog frumos să nu votăm acum uh, propunerea de rezoluție leg legislativă, să așteptăm finalizările negocierilor cu uh, Consiliul și cu Comisia ca să retratăm acest subiect uh, la Comisia Parlamentară. Vă mulțumesc. Supunem la vot această propunere. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Așa rămâne. Succes și dumneavoastră la negocieri. Și acum, avem raportul doamnei Geringer de Oedenberg, utilizări permise ale operelor orfane. Votăm amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente devin astfel caduce. Votăm acum propunerea astfel modificată. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Propunerea de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări! Avem acum raportul Moreira, preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan. Votăm amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem uh, propunerea legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Votăm acum șase propuneri de rezoluție în ceea ce privește situația din Siria. Domnul Conbendit are cuvântul. Euh, Stimați colegi, am un amendament oral, îl voi pronunța în limba engleză pentru a putea înțelege toată lumea. Amendament oral la paragraful 2, care se referă la uh, solicitanții de azil și la refugiați. În text se spune se solicită Uniunii Europene și eu vreau să adaug Uniuni, să solicite Uniunii și statelor membre să ia măsuri uh, potrivite și eu vreau să adaug și umanitare în legătură cu influxul de refugiați iar eu doresc să adaug și solicitanți de azil către statele membre ale Uniunii Europene. Este o schimbare foarte simplă, este umanitar, orice creștin sau ateu poate să înțeleagă ce vreau să spun. Bine, are cineva obiecții față de acest amendament oral? Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Verzilor a intat uh, un amendament oral, iar eu aș dori să clarific puțin lucrurile în ceea ce îl privește. Noi uh, ne asumăm angajamentele pe care le-am acceptat în cadrul grupului uh, și ne-am angajat practic să facem următoarele. Uniunea Europeană trebuie să ia anumite măsuri care vizează evident și măsuri umanitare. Acest lucru a ieșit clar din discuția pe care am avut-o cu Um, doamna Ashton zilele trecute. Prin urmare, nu trebuie să adăugăm termenul humanitarian pentru că este superflu, iar grupul meu se opune acestei adăugiri. So, I muss trotzdem fragen. Totuși, vreau să văd dacă există 40 de persoane împotrivă. Să vedem. Da, e clar că s-a întrunit acest uh, quorum. Atunci, nu pot să accept propunerea domnului Combendit. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se respinge. Urmează rezoluția astfel amendată pentru, împotrivă, abține Rezoluția cu privire la Siria se adoptă. Votăm acum cele șase propuneri uh, de rezoluție în ceea ce privește justiția în Rusia. Nu există amendamente. Rezoluția e supusă la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum propunerea de rezoluție de la Econ în ceea ce privește Uniunea Bancară Europeană. Ieri am dezbătut acest subiect. Haideți să începem votul. La considerentul C avem un vot pe părți. Mai întâi prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mi se pare destul de evident, spune președintele. Considerentul E pentru... Vă rog, dacă vreți neapărat, dacă insistați, deschidem votul. S-a închis votul. Da, se adoptă. Considerentul E din nou, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum Propunerea astfel amendată, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamnelor și domnilor, am ajuns la sfârșitul sesiunii de votare. Am uh, de făcut un anunț. Vă rog frumos, cei care nu au de făcut nicio explicație, cei care nu, nu au de dat nicio explicație la sesiunea explicațiilor de vot, să uh, părăsească această încăpere în liniște și cât mai repede cu putință. Întrerupem ședința.